dichiaro ripresa la reluăm sesiunea eh, parlamentului european pe care am întrerupt o în 2 martie anul acesta. dragi colegi Dragi colegi, înainte să începem discuțiile, vreau să prezint condoleanțele și